Am încheiat această parte din ordinea de zi. Am un anunț de făcut. Autoritățile competente din Croația mi-au adresat o solicitare de ridicare a imunității parlamentare pentru domnul Ivan uh, Iacovcici. Potrivit articolului 9, alineatul 1 din regulament, această solicitare a fost transmisă Comisiei pentru Afaceri Juridice.